Good afternoon, uh, everybody. Uh, welcome to this. Bună ziua tuturor. Bun venit la această reuniune comună IMCO Tran. Aș dori să spun uh, bun venit uh, membrilor din uh, aceste două comisii parlamentare. După cum uh, spuneam, și Comisia IMCO și Comisia TRAN sunt uh, implicate conform uh, articolului 55 din regulamentul de procedură. Pentru fiecare reuniune comună pe care o ținem de acum înainte, o să avem ordine de zi separată, iar reuniunile vor fi prezidate în comun, deci vom avea președinție comună a acestor reuniuni. Acum o să las pe copreședintele meu să facă o introducere, după care începem și discutăm pe temă. Eu o să vorbesc în franceză. Foarte pe scurt. Bună ziua tuturor! Așa după cum spune doamna Bosuit, aceasta e o ședință comună IMCO-TRAN, După ce Comisia IMCO a spus că dorește să intervină pe acest dosar, care este de competența TRAN, am uh, hotărât să facem lucrări comune în baza articolului 55. Deci, furul în care, uh, sau formatul în care lucrăm astăzi va fi formatul în care vom lucra uh, tot timpul pe acest dosar și vom mai avea, prin urmare, reuniuni comune. Este poate puțin uh, deosebit acest format. În orice caz, vom uh, putea astfel să um, abordăm sau să discutăm mai ferm cu Comisia Europeană care uh, vine cu această propunere. Eu îi sugerez uh, co-președintei, care este și co-raportoare pe acest dosar, să ia întâi cuvântul ca raportor uh, pe acest dosar în numele Comisiei IMCO. Dragă colega, vă rog. Mulțumesc. Dan heb ik de gewoonte om in mijn eigen taal in het... Eh, Am posibilitatea să vorbesc acum olandeză și voi eh, prezenta raportul meu în calitate de raportor. Uh, Aici, în Parlamentul European, suntem destul de îngrijorați despre modul în care Comisia Europeană gestionează acest raport. Cum? Nu este interpretare? În engleză. Stați puțin. Văd că lucrurile merg acum. Mulțumesc, Jackie, pentru că ai spus. Deci, repet primul punct. E vorba de faptul că în Parlamentul European suntem îngrijorați de modul în care Comisia Europeană tratează acest raport. Și de la colegii din Consiliu am înțeles că această propunere n-a fost primită cu entuziasm. Iar Comisia știe prea bine asta. Și, de asemenea, am mai înțeles că Comisia nu vrea să-și retragă propunerea, vrea mai degrabă să creeze un fel de forum pentru ca împreună cu reprezentanții statelor membre să, adopt, să adreseze punctele problematice. Asta s-a hotărât deja, dar s-a hotărât înainte ca noi, cei de la Parlamentul European, să ne putem începe activitatea și, până la urmă, noi așa suntem și noi colegiuitori. Deci ne simțim cumva afectați în acest uh, proces și ar trebui să fim implicați și de aceea vrem să primim mai multe informații din partea Comisiei, mai ales în ceea ce privește criticile care au fost exprimate de către Consiliu. Ce dorește Comisia să facă concret, ce dorește să rescrie și cum privește Comisia rolul Parlamentului European. Pentru că am fost puțin marginalizați, deși ar trebui să fim pe deplin implicați. Și am înțeles că veți să prelucrați uh, anumite elemente mai mici, care să nu afecteze elementele cheie. Dar până la urmă vreau să înțeleg unde este diferența principală. Mă îngrijorează și faptul că nu va mai fi posibil să um, evaluăm efectele versiunii reformate. Chit că mie mi se pare că este important să uh, vedem cu ce efect se dă o anumită propunere, și atunci apare și următoarea întrebare. Ar fi cumva posibil să fie retrasă propunerea de acum și să fie depusă o propunere prelucrată, regândită, al cărei efect să îl uh, evaluăm? Și apoi mai am și câteva um, observații adiționale. Am înțeles că se discută despre un sistem armonizat pentru standardele tehnice în ceea ce privește aparaturile de siguranță pentru domeniul aeronautic. Asta în uh, piața internă. Dar uh, regulile acestea au sens dacă vrem să îmbunătățim uh, situația de facto. Deci să existe o valoare adăugată. Și mie se pare că niciun stat membru nu pare a fi de acord acum. Prin urmare, noi cei de la Parlament ne întrebăm următorul lucru. Oare această propunere merge pe drumul cel bun? Și în cadrul acestui raport am făcut și eu uh, o analiză și mi se pare că la ora actuală există un fel de armonizare a regulilor între statele membre, asta în baza ECAC. Este vorba de aceste standarde și acest sistem uh, pare să funcționeze Și atunci întrebarea este de ce ar fi necesar un nou sistem? Prin urmare, iată întrebările și observațiile mele în calitate de raportor. Acestea fiind spuse, doresc să dau cuvântul raportorului de la TRAN, care este, n-am numele chiar aici în față, dar este domnul Grandes Pascual. Comme co raporteur euh, faire ses remarques au nom de la Commission. Domnul de Grandes Pascual, așadar, în numele Comisiei Transporturi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă președinte și doamnă coraportor. E foarte bine că s-a venit cu ideea unei reuniuni comune, TRAN-IMCO, în care să dezbatem împreună și să încercăm să facem ceva, pentru că Toată propunerea asta e scandaloasă. S-a pierdut atâta timp și sunt atâtea ambiguități. Cred că acesta e cel mai prost lucru care se poate întâmpla atunci când uh, ai în joc uh, securitatea și siguranța aviatică. Acum, În Uniunea Europeană avem un uh, sistem de securitate aviatică care cumva a rămas așa suspendat uh, de ceva vreme și e greu să explici de ce Eu am fost raportor pe uh, problemele de securitate și am ajuns la o, o serie de concluzii în Parlament dar eh, după aia am lăsat eh, ca statele membre să ia hotărârea finală. E rândul statelor membre să ia o hotărâre rezonabilă și să ne garanteze securitatea. Iar lipsa de acțiune într-un moment în care cetățenii insistă ca drepturile lor fundamentale să le fie respectate, mi se pare eh, o paralizie din partea noastră greu de explicat. În septembrie Consiliul s-a întâlnit, a discutat, de atunci noi însă n-am fost implicați în niciun fel de întâlnire și mi se pare jignitor faptul că nu am fost consultați și implicați. După aia am văzut că se depun propuneri, că se vorbește despre dialog continuu, dar uh, nu uitați uh, că și Parlamentul trebuie ținut la curent permanent. Este absolut vital. Lucru care însă nu s-a întâmplat. Șeful Unității pentru Inovare și Industrie de la DG Home a avut, într-adevăr, o întâlnire cu mine în calitate de, de coraportor și îi sunt recunoscător pentru informațiile pe care mi le-a furnizat. Chiar mi-au fost de folos acele informații. dar uh, am uh, înaintat comisiei o întrebare pentru a obține informații suplimentare. Uh, în orice caz, acesta e contextul de la care pornim. Pur și simplu am avut foarte multe probleme în uh, acest dosar. În plus, statele membre au dat dovadă de mare egoism, nu sunt dispuse să investească în securitate. Aeroporturile, în loc să întărească măsurile de securitate, preferă să deschidă noi magazine în uh, interiorul lor. De aceea, cred că uh, riscăm să periclităm aici sistemul ce funcționează în baza CEAC. Unele state membre consideră că propunerea a afectat uh, regulamentul din 2008 cu privire la securitate. Iată, uh, destul de multe întrebări la care Comisia și Consiliul trebuie să răspundă. Nici articolul 4 nu e clar ce vrea să spună. Acolo se cere ca statele membre să ia măsuri de securitate suplimentare. Cumva mi se pare că Consiliul e într-o poziție destul de tulbure Uh, nu se poate justifica nicicum paralizia de care a dat dovadă până acum această instituție. Acum, eu ca raportor cred că propunerea e fundamentală, e necesară, aduce valoare adăugată Uniunii Europene. Știm că există probleme în legătură cu certificarea sistemelor de securitate în continentul nostru și date fiind nevoile de securitate cu care ne confruntăm, trebuie să facem ceva pentru a garanta siguranța cetățenilor care tranzitează zilnic aeroporturile noastre. Avem cerul unic european, uh, dar uh, nu e suficient. Um, din punct de vedere comercial, o astfel de propunere ar aduce beneficii Uniunii Europene. Poate că îl criticăm pe Trump în SUA, dar el e dispus să facă investițiile necesare și noi rămânem în urmă, suntem necompetitivi. Așadar, textul mi se pare fundamental ca importanță și ar trebui să avem uh, în minte siguranța cetățenilor și securitatea aviatică în concluzie, cer Consiliului să nu mai ridice obstacole și să ne explice această lipsă de acțiune, această paralizie. De ce nu a dorit să meargă mai departe cu acest dosar? Totodată cer Comisiei, într-un mod cât se poate de rezonabil, să meargă mai departe cu propunerea prezentată în septembrie. Poate că Propunerea nu e exhaustivă, nu îndeplinește toate cerințele, nu avem toate definițiile, dar în acest caz Comisia să răspunde la întrebările pe care i le-am adresat. Ce intenționează să facă? Vrea pur și simplu să facă un exercițiu al dialogului, adică să ne întâlnim fără să primim răspunsuri sau e dispusă să ne răspundă în sfârșit. Dacă nu, atunci Comisia poate să, ar trebui să retragă această propunere. Nici rușine, pentru că au mai fost și alte propuneri care au fost retrase în trecut. Se retrage propunerea și vin cu una care este uh, în concordanță cu ceea ce dorește Consiliul. Poate ar fi cea mai bună modalitate de acțiune să renunțăm la propunerea asta acum și să venim cu una mai serioasă. Înțeleg că nici în Consiliu nu există consens și uh, Comisia nu face decât să stea cu mâinile în sân din această cauză. Dar asta nu ajută pe nimeni. Trebuie să rezolvăm situația. Poate că în uh, Consiliu nu există consens, dar din uh, ce știm, procedura ar fi ca propunerea aceasta să fie retrasă, să se vină cu o nouă propunere pe care chiar să putem lucra. Mie mi se pare că de propunerea asta e nevoie în orice caz. Mulțumesc! Da, înainte de a-i da cuvântul copreședintei, vreau să fac două observații pentru a sublinia mai bine ceea ce au spus cei doi coraportori. Avem întâi o problemă de formă, da, formă legislativă. Așa după cum bine a spus domnul de Grandes Pascual, actualmente ne găsim într-o situație absolut uh, inedită, pentru că avem două comisii, uh, doi raportori care lucrează la acest uh, text. Uh, nu știm dacă comisia dorește să completeze lucrările sau propunerea în curs. Um, e o situație absolut nouă. Poate că reușim să primim totuși niște explicații. În al doilea rând, suntem totuși presați, pentru că Uh, e urgent să venim cu o măsură, cu o propunere strategică care să rezolve problemele globale cu care ne confruntăm. Avem uh, problema de uh, de aliniere la standardele americane uh, în uh, sistemele de securitate certificate în statele membre, există uh, de asemenea diferențe, uh, nu avem un sistem global la nivelul Uniunii Europene. Acordul uh, global care există acum poate fi afectat în mod serios din cauza diferențelor naționale. Deci nu putem asigura același standard de securitate cu Statele Unite sau cu alte țări. Prin urmare, cred că situația actuală în domeniul de securitate, interzicerea anumitor tipuri de echipamente, arată urgența dezbaterii pe care o avem astăzi. Doamnă copreședinte, vă dau cuvântul. Mulțumesc. S-au uh, pus multe întrebări uh, la adresa comisiei, ambii raportori au adresat întrebări, așa că o să-i dau acum cuvântul Comisiei Europene pentru a ne da niște prime răspunsuri. După care mai discutăm. Deci, Anabela Cargo, vă rog să luați cuvântul și pentru că timpul este limitat, vă rog să încercați să vă încadrați în 10 minute. Mulțumesc! So Commission, please. Comisia, vă rog. Thank you. So first of all, thank you for... Mulțumesc. Mai întâi, mulțumesc pentru ocazia de a vorbi aici. Mulțumim pentru invitația lansată în comun de Comisia Tran și IMCO și mulțumesc uh, celor doi uh, coraportori de Grandes Pascual și Bosuit. Am uh, luat notă de întrebările puse aici și Um, stați să mă gândesc dacă să răspund întâi la cele ce vizează conținutul sau forma. O să încep cu conținutul. Vă amintesc care este obiectivul propunerii. raportorul, domnul Luis de Grandes Pascual, a spus deja care este obiectivul, dar o să repet. Ideea este să venim cu o propunere structurată pentru a asigura libera circulație a echipamentelor de control de securitate aeronautică pe piața internă și să promovăm competitivitatea industriilor europene pe piața internațională, să armonizăm nivelul de securitate în aeroporturile europene. Acum, regulamentul european 300 din 2008 cu privire la normele comune în domeniul uh, securității aeronautice civile. Ne spune care sunt uh, cerințele de performanță și specificațiile tehnice pentru echipamentele de control. Deci avem uh, standardele, avem cerințele de performanță. Însă, acest act legislativ, așa după cum bine s-a precizat, nu este însoțit și de un sistem de evaluare a conformității la nivel european, adică acel certificat european unic unic care să ne asigure că standardele cerute sunt într-adevăr respectate în toate aeroporturile europene. Și acum, cu privire la elementele cheie ale, ale propunerii. În primul rând, instituirea unui sistem uh, de certificare al Uniunii pentru ca aceste tipuri de echipamente să fie puse la dispoziție uh, și folosite în Uniunea Europeană pe baza recunoașterii reciproce între statele membre, recunoaștere care nu există la acest moment. În al doilea rând, folosirea unei metodologii de testare comune și metode de certificare comună a echipamentelor, care iarăși nu există, sau nu din punct de vedere obligatoriu. În al treilea rând, organismele desemnate ale statelor membre să poată aproba conformitatea echipamentelor de control și să asigure că ele corespund uh, cerințelor prin uh, eliberarea celor certificate de omologare de tip. Și, în fine, obligația pentru producători ca la punerea pe piață a echipamentelor să emită și un certificat de conformitate care să dovedească că acestea sunt omologate conform omologării UE de tip. După cum uh, a spus uh, la început uh, raportorul, propunerea aceasta de sistem pornește de la procesul de evaluare comună al CEAC, Conferința Europeană a Aviației Civile, proces care a fost elaborat tocmai pentru a verifica conformitate la nivel european. Deci avem o metodologie de testare comună, un sistem pentru aprobarea echipamentelor de testare, uh, sistem care, cum spuneam, nu este obligatoriu din punct de vedere juridic actualmente. Propunerea îmbină acest sistem cu un proces de acreditare pentru organismele de evaluare, adică laboratoarele care fac testele. Astăzi, ca să recapitulăm, nu există nicio obligație din punct de vedere juridic pentru producători să respecte procesul de evaluare al CEAC. Metodele de certificare ale statelor membre diferă. Un echipament certificat într-un stat membru nu poate fi folosit sau pus la dispoziție decât în acel stat membru producătorii de echipamente trebuie să treacă prin proceduri de certificare nenumărate dacă vor să-și vândă echipamentele în mai multe țări. Iată ceea ce încearcă să rezolve propunerea noastră. Vrem ca sistemul actual al CEAC să fie obligatoriu din punct de vedere juridic și, în plus, să existe un certificat unic european. Un uh, lucru foarte important semnalat de părțile interesate este că introducând un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, toate licitațiile publice de echipamente de control pe aeroporturi vor necesita prezentarea unui certificat de omologare de tip. Astăzi acest certificat nu este obligatoriu, este foarte multă diferență într-un stat membru la altul. În procedurile de achiziție publică sunt cerute documente diferite. Acum, în ce privește contextul internațional, care a fost uh, amintit de către coraportori, Există o dezbatere internațională în ce privește uh, aviația civilă. Statele lumii vor să lucreze împreună pentru a spori securitatea pasagerilor. Și uh, știm că există discuții în curs uh, cu Statele Unite, acolo uh, Uh, se gândesc chiar la interzicerea dispozitivelor electronice personale la bord. Uh, tot ce facem, vrem să facem pentru a crește încrederea partenerilor noștri în capacitatea noastră de a detecta explozibili uh, la bord în bagajele ce sunt urcate în avion. Acum, din punctul de vedere al industriei, avem un sprijin foarte puternic din partea companiilor din acest sector, uh, care ne spun că sistemul CEAC cu metodologia comună de testare funcționează bine, s-a îmbunătățit mult, însă lipsa unui certificat european unic îi uh, afectează pentru că uh, le este foarte greu să pătrundă peste tot uh, pe piața europeană și să concureze cu jucătorii internaționali. Principala asociație din domeniul securității aeronautice ne-a semnalat acest lucru. AIACA și Asociația Europeană pentru Logistică și uh, Transport uh, ne-a semnalat de asemenea cât de important este să existe un certificat european unic pentru piețele internaționale și pentru uh, controlul uh, mărfurilor. De fapt, companiile aeriene sunt cele care cumpără echipamentele de control al bagajelor. Ele sunt cele care fac uh, controlul uh, bagajelor și mărfilor și în țările terțe. Și uh, o certificare internațională este foarte importantă pentru că um, în lipsa unei, unor echipamente omologate trebuie să scaneze de două ori echipamentele care intră uh, la ei uh, sau uh, chiar să um, folosească alte echipamente. Mai sunt standarde diferite, standardele ICAO. Mă, în ce privește stadiul în care ne aflăm, am fost foarte atentă la comentariile noastre referitoare la formă, la procedură și o să vă spun deschis. Propunerea adoptată în septembrie a fost prezentată mai întâi grupului Avia de la Consiliu pe 22 noiembrie și a fost prezentată o dată nu a mai fost pusă pe ordinea de zi a nici unui consiliu de atunci. Trebuie să recunosc că, în ciuda importanței sale, acest dosar a fost uh, lăsat cumva uitării. Am uh, considerat că această propunere nu a fost uh, primită cu mare entuziasm sau nu cu suficient entuziasm de statele membre, ca să-mi exprim așa. Am uh, încercat să ne tragem cu pas în spate și să vedem de ce, care e motivul. Nici o președinție nu a dorit să își asume această propunere. Deci, practic, n-a existat dialog cu Consiliul pe marginea acestei propuneri. Ce s-a întâmplat este că uh, DigiHome, comisia, a fost invitată să prezinte această propunere la CEAC, Conferința Europeană a Aviației Civile, experților uh, prezenți în grupul de management, iar uh, directorul nostru adjunct a fost invitat să prezinte propunerea directorului general al aviației civile, au acolo întâlniri, de, întâlniri bianuale și mai recent, în urmă cu trei săptămâni, am fost invitați să facem propunerea grupului consultativ al părților interesate cu privire la securitatea aviației civile. Acolo se reunesc toate um, organismele ce reprezintă producători și experți din statele membre. Cam asta s-a întâmplat până acum. Noi am uh, încercat să vedem care sunt statele membre cele mai îngrijorate de această procedură și, uh, ca de obicei, am încercat să abordăm uh, bilateral 4-5 state membre, cele care aveau temerile cele mai mari, ca să înțelegem de ce anume sunt îngrijorate. Și, într-adevăr, am încercat să vedem dacă temerile acelea erau reale, legitime, care erau argumentele, dacă se ascundea ceva în spate, pentru că noi am constat că e important să înțelegem care e problema. Una din temeri, așa cum am auzit mai devreme, a fost percepția că Comisia vine cu un sistem nou prin care se instituie un sistem paralel cu cel al CEAC. Cinci state membre, cele critice pentru acest proces, au această temere. Însă, în același timp, statele membre doresc ca CEAC să aibă în continuare un rol central în certificare. În al doilea rând, o altă temere puternică și justificată, dar care cred poate fi ușor uh, demontată, este că această propunere ar împiedica statele membre să introducă măsuri mai stricte în uh, baza regulamentului 300-2008. Nici pe departe nu e așa. O astfel de propunere nu poate afecta în niciun fel forța juridică a regulamentului. Statele membre sunt libere să adopte măsuri mai uh, severe, dacă doresc. Lipsa de claritate cred că decurge din două elemente. În primul rând, pentru că nu s-a formulat în mod explicit without prejudice to, fără să aduce atingere la. Nu ni s-a părut necesar. Poate că asta a fost uh, într-adevăr motivul. În al doilea rând, cum a spus uh, Luis Pascal de Grandes, noi menționăm articolul 4, care spune că Statele membre nu vor impune cerințe suplimentare cu privire la echipamentele certificate. Aceste cerințe suplimentare nu sunt același lucru cu măsuri mai severe, ci ele privesc um, procedura de certificare și nu cerințele de performanță. Președinte, intervine, vă rog să încercați să încheiați, pentru că sunt și uh, eurodeputați care doresc să intervină. Așadar, din discuția cu colegiitorul, noi am încercat să uh, identificăm dacă o astfel de prevedere e utilă sau nu. Mai e și articolul 10, care spune că se propune ca Uniunea Europeană, ca instituție, să adere la CEAC. Nu avem în vedere așa ceva. În ce privește instituirea unei autorități de autorizare și Um, faptul că această propunere se îndemeiază pe uh, îmbunătățirea funcționării pieței interne. Uh, acestea au fost, uh, pe scurt, temerile pe care le-am identificat. Comisia dorește să dialogueze cu cei doi colegiuitori. Am avut uh, întâlniri cu colegii din comisiile vizate și ne bucură foarte mult uh, că iată avem o astfel de întâlnire și astăzi. Ne vom întâlni cu cei de la Consiliu și în timpul președinției estoniene, estone pentru a încerca să facem progrese. Și uh, considerăm că inițiativa Parlamentului European e bine echilibrată. Președinta intervine. Mulțumim foarte mult! Este o primă prezentare a propunerii, așa că, așa cum am convenit uh, cele două comisii vor um, asculta acum punctul de vedere al raportorilor din umbră și al celorlalți membri interesați care pot pune întrebări comisiei. Mai întâi, domnul Carlos Coelho. Ba nu? Nu vreți să puneți întrebare? Atunci, doamna Grapini, vă rog. Raporteur uh, pour le PSD în calitate de raportor al PESTE. Domnul, eh, domnilor copreședinți, eh, Întâi aș face o observație, cred că era mai util dacă vorbeam și raportorii din umbră, ca, mă rog, Comisia să-și facă o idee de ansamblu, pentru că până la urmă nu pot să hotărască doar raportorii. Cred că avem și noi rolul nostru. Dar asta e, o sper să mai primim răspunsuri și noi de la Comisie. O să vorbesc și în calitatea mea de raportor din umbră din partea grupului SD uh, Tran, dar și pentru colega mea IMCO, de la IMCO, pentru că sunt amândouă comisiile, pentru că Ana nu este aici și m-a rugat să transmit punctele de vedere și din partea raportorului uh, din umbră de la IMCO. Noi, uh, SD-ul, în primul rând pornesc de la context și de la faptul că dacă nu mă înșel, în 28 aprilie 2015, Comisia Europeană a adoptat o agendă europeană pentru securitate. Și de la această agendă europeană, președintele Juncker a susținut ideea că avem nevoie de o Uniune a Securității. Așadar, contextul arată că este nevoie să avem un asemenea regulament. Acum, poate că disfuncționalitatea de comunicare pe care a și recunoscut-o Comisia a făcut să ajungem uh, acum într-un punct în care pare a fi conflictual. Eu cred că este foarte important ce spunea și domnul Riche, uh, să nu pierdem timpul. Eu cred că putem, de la propunerea pe care o avem acum la Comisie, să venim și să îmbunătățim propunerea Comisiei mai ales acum după ce ne a explicat și uh, forma și fondul uh, problemei și care au fost temerele unor state membre cred că putem să îmbunătățim această propunere ar fi o pierdere de timp să dăm din nou comisiei comisia din nou să vină cu altă propunere. Uh, aici spun că grupul SD susține uh, să lucrăm pe această propunere. Cred că raportorul, dacă domnul raportor de Grand avea Uh, ceva ar fi trebuit să preseze comisia să, să ne implice și pe noi pe parlament uh, uh, în dezbatere până astăzi dar eu zic că am ajuns într un punct de unde putem să lucrăm. ce consider important? în primul rând să nu uităm că Uh, securitatea este importantă pentru toată lumea. Al doilea, că pentru echipamente de siguranță se cheltuiesc foarte mulți bani de către companiile de pe piață uh, și că trebuie să mergem acum în Statele Unite pentru a efectua testele și certificarea din cauza unui sistem eficient și mai ales unitar. Deci despre asta este vorba, să avem un sistem unic în Uniunea Europeană de certificare, fără a ă, îngrădi, să spun așa, cum a explicat și Comisia, posibilitatea ca un stat, stat membru să ă, își crească pretențiile, dar ă, evident că în această piață globală de circa 14 miliarde de euro, care este piața echipamentelor de filtrare de control, să avem această obligație ca la achiziții să fie obligatoriu certificatul de omologare. Ce trebuie însă, și poate Comisia îmi dă răspuns, nu înțeleg uh, de ce, de exemplu, la articolul 30, paragraful 1, uh, dumneavoastră propuneți acolo ca uh, în baza echipamentele de control și securitate evaluate de ceac în baza procesului de evaluare și certificare sau omologate de către statele membre în conformitate cu normele naționale achiziționate și instalate în aeroporturi înainte de expirarea perioadei de tranziție să poată fi utilizate în continuare dumneavoastră până la expirarea perioadei de exploatare. Este o diferență între perioada de tranziție și perioada de exploatare a unui mijloc fix. Ori ați induce cheltuieli foarte mari dacă dumneavoastră ați, v-ați opri la perioada de tranziție uh, de trei ani și nu la perioada de garanție a echipamentelor. Și cred că aici trebuie să uh, faceți o completare sau să adăugați un paragraf. De asemenea, cred că trebuie să prevedeți o desemnare explicită a serviciului tehnic și nu una implicită. Mă refer aici la articolul opt aliniatul 2, colaborat cu articolul 21. Și mai cred că este necesară adăugarea unor prevederi prin care să se instituie obligativitatea producătorului de a omologa echipamentele de control și securitate din punct de vedere al standardelor de protecție la radiații pentru că să nu uităm, noi trecem uh, toți cetățenii uh, prin aceste sisteme de control și nimeni nu ne spune nouă dacă noi suntem protejați sau nu suntem protejați la uh, radiații. Sigur că grupul meu o să vină cu mai multe propuneri, dar în esență spun și repet cu ce am început, nu cred că este cazul să o luăm de la capăt, cred că putem să îmbunătățim propunerea venită de la Comisie și, uh, sigur, uh, aici e negocierea cu Consiliul, marile țări doresc să lase totul în mâinile administrațiilor, cele mici uh, nu da. au puterea să se angajeze, dar uh, cred că putem să ieșim cu un regulament care să uh, rezolve și problema uh, unei certificări unice în piața internă, să asigurăm și protecția cetățenilor din punct de vedere al securității, dar și al sănătății dacă facem acele adăugiri și să evităm și cheltuieli suplimentare, pentru că se cheltuie, așa cum spuneam, imens pe echipamentele de siguranță în cadrul aeroporturilor. Vă mulțumesc! Mulțumim. Ah, Mulțumim, doamnă Grapini. Ați vorbit pentru doi, trebuie să recunoaștem. De aceea v-am acordat mai mult timp la dispoziție. Urmează acum doamna Foster, în numele ECR, care va vorbi în numele domnului Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul nostru din umbră nu este prezent. Dar eu sunt uh, prezent aici în calitate de fostă raportoare pe tema securității uh, în aeroporturi. Să știți că e o temă de care m-am ocupat uh, intens în ultima perioadă. Securitatea aeronautică este activitatea centrală a CEAC. Această conferință a fost organizată cu vreo 60 de ani în urmă și cuprinde 40 de state. Această organizație are o legătură directă cu ICAO. Și să știți că cei de la CEAC au făcut uh, o treabă spectaculoasă, pentru că de asta s-au ocupat. Securitatea de, din momentul de față uh, din aeroporturi se bazează pe standardele CEAC, să știți. Pe acestea trebuie să le îndeplinim. Și trec la propunerea comisiei. Propunerea comisiei practic încalcă protocolurile de uh, subsidiaritate, protocolul numărul 2, spre exemplu. E, toate acestea țin de responsabilitatea statelor membre. Asta nu înseamnă că Comisia Europeană sau Uniunea Europeană nu au dreptul să fie interesate de subiectul acesta și să-l tra- trateze, dar dacă ne uităm la propunerea Comisiei, ne dăm seama că până la urmă uh, Uh, comisia nu recunoaște um, uh, necesitatea de flexibilitate de care, pe care o au anumite state membre, pentru că unele state membre se confruntă cu amenințări mai mari decât altele și de aici nevoia de uh, flexibilitate. După aceea, evaluarea CEAC vine cu o bază formală de uh, discuție, o, o bază formală care permite până la urmă purtarea de discuții cu parteneri din străinătate, iar Comisia Europeană pur și simplu car în picioare această bază formală. Statele membre au reușit să pună în practică toate aceste standarde CEAC în momentul în care punerea lor în aplicare a fost necesară. Uh, după aceea, uh, Comisia Europeană, prin propunerea sa, nu ține cont de confidențialitate și uh, tare mă tem că, odată pusă în aplicare, aceste dispoziții ale Comisiei Europene vor genera costuri suplimentare și povară administrativă suplimentară. Eu nu zic că toate aceste ambiții ale Comisiei Europene nu sunt justificate, dar să știți că eu tratez de vreo 30 de ani cu, cu industria uh, Uh, și în acești 30 de ani nici un reprezentant al industriei nu um, s-a plâns de maniera în care tratează subiectul uh, cei de la CEAC. Deci standardele CEAC funcționează, sistemul CEAC uh, funcționează. Singurii care se plâng de funcționarea acestor standarde sunt cei de la uh, comisie. Iată, nici măcar Consiliul nu consideră că standardele nu funcționează și tocmai de aceea propunerea comisiei cred că ar trebui să fie re- re- retrasă. Să știți că testarea propriu-zisă a echipamentelor va fi în continuare făcută de cei de la uh, CEAC. Nu comisia se va ocupa de această testare. Prin urmare, de ce să acceptăm o, uh, genul acesta de propunere legislativă? Și după aceea, dacă e să fie uh, act legislativ, atunci să fie directivă, nu regulament, pentru că trebuie să ofer, oferim mai multă flexibilitate statelor membre. Vă mulțumesc tare mult pentru ședința de astăzi. Era importantă întâlnirea de astăzi, dar uh, poziția Comisiei mi se pare că lasă de dorit. De obicei sunt mulțumită de poziția Comisiei, dar de data aceasta cred că greșesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează doamna Hughes-Menova în numele ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, conform uh, datelor Eurostat din 2015, numărul total al călătorilor uh, care folosesc transportul aerian anual în Europa uh, este de vreo 218 milioane de oameni. Această intensitate a traficului aerian ne obligă să găsim soluții pentru securitatea uh, Uh, aeronautică. Trebuie să eliminăm până la urmă uh, divergențele existente pe aeroporturile europene. Comisia oferă o serie de explicații cu privire la diferențele existente în uh, ceea ce privește testarea echipamentelor aeroportuare. Comisia, de asemenea, ne explică că piața unică are de suferit din pricina acestor diferențe. Și uh, odată cu adoptarea propunerii Comisiei, lucrurile s-ar îmbunătăți atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al costurilor, obstacolelor pentru companiile europene. Iată, competitivitatea producătorilor europeni ar crește. Pornind de la acestea, am două întrebări pe care vreau să le adresez Comisiei. În primul și în primul rând, Conform CESE, aprobarea și certificarea echipamentelor de către o autoritate unică europeană ar fi mai eficientă, dar Comisia nu vrea crearea unei asemenea autorități. Vă întreb de ce. După aceea, în al doilea rând, ce se va întâmpla cu subsidiaritatea? Propunerea transferă uh, în parte competențe naționale în curtea Comisiei. Vreau să întreb dacă Comisia ne poate oferi mai multe detalii cu privire la eforturile făcute pentru atingerea unui, uh, unui consens la nivelul Comisiei Europene, uh, Consiliului European în ceea ce privește un sistem unic de testare al uh, echipamentelor de securitate aeronautică. Mulțumesc! Vă mulțumim! Nu mai există alți raportori din umbră în sală. De asemenea, nu văd să fie alți colegi care să dorească să intervină. Prin urmare, îmi permit să ofer din nou cuvântul comisiei, care ne va oferi în scurtul timp pe care îl mai are la dispoziție câteva răspunsuri la întrebările adresate de către membrii. Mulțumesc, mulțumesc pentru aceste întrebări. În ceea ce privește articolul 30, și uh, necesitatea de a avea o perioadă suficient de lungă în cursul analizelor de impact, o perioadă suficient de lungă pentru statele membre, ei, să știți că luăm, uh, notăm sugestia făcută, vom vedea în ce măsură vom putea îmbunătăți aliniatul de la articolul 30. Uh, După aceea, în ceea ce privește securitatea, să știți că articolele 9 și 17 se ocupă tocmai de acest aspect. Vorbim acolo despre uh, riscurile de securitate impuse de, sau aduse cu, cu sine de echipamente. Orice fel de solu, uh, soluție sau sugestie cu privire la efectele radiologice, spre exemplu, uh, sunt uh, binevenite, dorim astfel de informații pentru că ne dorim, bineînțeles, ca securitatea și sănătatea publică să meargă mână în mână. În cele ce privește cele spuse cu privire la CEAC, da, uh, și noi suntem de părere că CEAC are, este un sistem solid Uh, care a evoluat într-o manieră pozitivă, un sistem care funcționează foarte bine, uh, funcționează în cadrul mandatului care i-a revenit uh, în ceea ce privește aceste metodologii comune de testare. Dar, după cum am explicat deja, să știți că toate acestea nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Ne au fost aduse la cunoștință uh, uh, informații cu privire la anumite echipamente care n-au trecut testele CEAC, dar care au fost folosite în aeroporturile europene. Și tocmai cei de la CEAC ne-au adus aceste informații la cunoștință. Sistemul CEAC, uh, să știți că nu este obligatoriu, nu, nu este un criteriu în cursul uh, licitațiilor publice. Uh, și tocmai lucrul acesta vrem să îl îmbunătățim. În ceea ce privește uh, măsurile mai stringente, să știți că regulamentul 300 din 2008 se aplică. Nu încercăm în niciun fel să restricționăm uh, flexibilitatea de care se bucură statele membre. Să știți că nu vrem să, să aducem atingere textului din 2008. Uh, Dacă vi se pare că o facem prin propunerea noastră, să știți că e doar o problemă de formulare și vrem să, să schimbăm uh, astfel de formulări care generează diferite semne de întrebare. După aceea, în ceea ce privește sugestia uh, CESE, acea autoritate unică europeană, am analizat opțiunea, am lăsat-o la o parte, de ce? Pentru că până la urmă am crezut că sau am ajuns la concluzia că resursele uh, necesare și linia Comisiei Europene uh, în ceea ce privește crearea de noi agenții uh, și oferirea de resurse pentru noile agenții ar ar fi suficient de grăitoare pentru a lăsa la o parte această opțiune. Dar pe de altă parte, CEAC, să știți că ea alături de noi, a lucrat întotdeauna bine și am considerat tocmai de aceea că CEAC ar trebui să aibă uh, în continuare atribuțiile actuale și acestora li s-ar adăuga practic și un nou nivel și anume acel certificat european. Cred că am răspuns la toate întrebările. Dacă mai există alte întrebări, vă rog să ni le transmiteți în scris. Vă vom răspunde în, în scris. Bineînțeles, suntem uh, întotdeauna la dispoziția Parlamentului, la dispoziția celor două comisii care, iată, se ocupă de, se ocupă de această propunere a comisiei. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim Comisiei pentru toate aceste informații. Eu, în calitate de raportor, nu mai am alte comentarii, dar poate că domnul de Grandes Pascal vrea să intervină. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, doamnă co-raportor. La Comisia TRAN uh, lucrăm de ceva timp încoace în cadrul acesta al codeciziei. Și să știți că în cursul negocierilor trecute ne-am tot uh, dat seama că noi vrem una, Consiliul vrea alta și nu mai vrem să ne pierdem vremea. De câte ori ne-am fost obligați să ne reîntoarcem asupra unor uh, dosare pe care, din punctul nostru de vedere, le lucrasem suficient de temeinic. Acum Parlamentul lucrează asupra propunerii Comisiei. S-ar putea ca toate eforturile acestea să fie futile. Până și Comisia a recunoscut că Consiliul nu e atent sau nu-și dorește neapărat să, să discute despre acest uh, dosar. După aceea, uh, Comisia susține că și-a notat toate obiecțiile din partea statelor membre, unele justificate, altele nejustificate. Ne-a ascultat Comisia și pe noi și, după cum spunea doamna Foster, securitatea este până la urmă de competență națională. Dar, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că la nivel global au apărut tot felul de provocări noi provocări uh, care vizează această dimensiune a securitate, a securității. Chiar și Juncker a spus uh, pe 10 martie că Uniunea Europeană are nevoie de o, sau trebuie să se transforme într-un fel de o uniune a securității, dacă e să transforme în realitate agenda pentru securitate care va fost deja uh, prezentată. Acestea fiind spuse, eu cred că avem mai multe opțiuni la dispoziție. dispoziție. Pe de o parte, Comisia poate retrage această propunere uh, și ar putea veni cu o nouă propunere mai fezabilă. Mie mi-ar plăcea să, să fie uh, preferată această opțiune, dar mai există și o a doua opțiune, și anume aceea de a discuta această propunere a, a Comisiei, lăsând pe mai târziu uh, problemele uh, care deja au început să se creioneze, subiectele acelea spinoase. Da, atâta timp cât, uh, cât uh, comisia rămâne la fel de opacă, nu cred că putem uh, face nimic, pentru că nu e doar o negociere între noi și Comisia Europeană, și mai este, să nu uităm, implicat, sau mai trebuie să fie implicat la, într-un final și Consiliu, și Consiliul, iată, nu se mișcă. Uh, Bine, eu înțeleg uh, poziția comisiei, uh, înțeleg uh, dificultățile cu care se confruntă comisia, dar e clar că dacă e să atingem vreun rezultat, comisia trebuie să-și schimbe atitudinea. Deci e momentul să reflectăm, respectiv comisia să reflecteze la aceste diverse poziții existente pe tema aceasta. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum îi dau cuvântul uh, copreședintelui meu pentru uh, remarcele de încheiere. Mulțumesc mult! În ceea ce privește concluziile acestea pe care tocmai le-am auzit, aș avea și eu ceva de spus. Așa, în fond, uh, am putea considera că e nevoie de această, acest certificat unic, dar există dificultăți cu toate acestea pentru că Consiliul, iată, nu prea e încântat de propunerea Comisiei. Care-i propunerea mea? Propunerea mea este următoarea. Comisia ar trebui să spună că își susține uh, propunerea cu sau fără un uh, adendum. După aceea, Comisia ar trebui să vină în fața noastră pentru a ne spune că a reușit între timp să discute cu cei din Consiliu și să convingă Consiliu că propunerea aceasta merită să fie trasa, tratată cât mai curând cu putință într-un grup de lucru, pentru că astfel Parlamentul European nu s-ar apuca de un, uh, un, un dosar care nu are nicio șansă de a fi finalizat. Și asta din pricina blocajului uh, uh din Consiliu. Deci, Comisia acum ar trebui să ne spună, de fapt nu să ne spună, ci să ne trimită în scris a, faptul că acest dosar a fost reactivat a, cu acordul Consiliului, că acest a, dosar va fi discutat de către Consiliu, va fi negociat cu sau fără un a, adendum. Asta pentru ca cele două comisii ale Parlamentului European să știe dacă trebuie să lucreze și asupra ce a, trebuie să lucreze. Prin urmare, cer Comisiei Europene să ne transmită această informație în scris, pentru că deocamdată Parlamentul European nu poate să, să facă nimic pentru că um, acest uh, dosar este latent, este într-o stare latentă sau, sau poate că s-au schimbat lucrurile, uh, dar nu cred. A, am fi auzit asta din gura Comisiei. Important e însă ca eforturile Parlamentului să fie într-un cadru, să fie demarate într-un cadru operațional mai sigur. Deocamdată există îndoieli în ceea ce privește angajamentul uh, Consiliului European. Da, sunt de acord cu propunerea făcută de către copreședintele meu. Eu aș propune ca și actuala președinție să fie informată în legătură cu stadiul în care s-a ajuns, uh, au ajuns discuțiile pe marginea acestui dosar. De asemenea, raportorii ar trebui să se întrunească pentru a vedea care sunt uh, pașii pe care ar, ar trebui să-i întreprindem noi și după aceea, bineînțeles, uh, deciziile noastre vor uh, fi aduse la cunoștința colegilor. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumim Comisiei pentru prezență, pentru informațiile primite. Ne vom opri aici. Secretariatele celor, celor două comisii, bineînțeles, vă vor contacta uh, în ceea ce privește pașii următori care au fost sugerați de domnul Riche. Vreau să le mulțumesc colegilor de la INCO și de la TRAN care au participat la această ședință și Acum vă propun să trecem la ședința ordinară IMCO. Vă mulțumesc, o după amiază plăcută!